Bună seara, cu voia dumneavoastră voi vorbi în limba mea maternă, în maghiară. Napirendi pont értelmében a következő pont a tanács és a bizottság nyilat... Stimați colegi, următorul punct reprezintă declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu privire la violența din Republica Democrată Congo. Și aș dori să dau cuvântul următorului vorbitor, doamna Cecilia Malmström, din partea Consiliului. Mulțumesc, spune doamna Malmström. Domnule comisar, voi vorbi și eu în suedeză. Stimați deputați, Președinția suedeză acordă o mare importanță discutării situației foarte problematice din Republica Democrată Congo, RDC, încălcări ale drepturilor omului, și uh, creșterea violenței pe criterii uh, de sex și de gen. Toate acestea sunt probleme foarte mari și a venit vremea să discutăm despre situația din țară, mai ales uh, după următorul raport al, ultimul, mă scuzați, raport al ONU. În acest raport se constată că mai multe grupuri armate acționează în țară printr-o rețea organizată cu baza în Uniunea Europeană. Nu trebuie să vă reamintesc despre angajamentul pe termen lung al uh, Uniunii Europene față de Republica Democratică Congo și de întreaga regiune a Marilor Lacuri. De mult timp, Uniunea a încercat să creeze pace și stabilitate în regiune și este foarte important ca acest angajament să continue atât politic cât și în ce privește operațiunile de dezvoltare, ajutorul de dezvoltare și sunt sigur că și Comisia va avea uh, lucruri de spus aici. Susținerea noastră vine în următoarele forme. În primul rând vom avea uh, primul, am avut uh, un prim uh, reprezentant special în 1994 pentru regiunea Marilor Lacuri. Avem uh, instrumente civile și de apărare, avem de asemenea operațiunea Artemis, avem trupe în cadrul operațiunii Eurofor pentru asigurarea securității alegerilor în 2006, misiunea EUSEC pentru reformarea Armate și EUPOL pentru reformarea poliției. Care este situația astăzi? Uh, sunt știri atât bune cât și rele. Uh, uh, legăturile cu Rwanda au fost restabilite și astea sunt vești bune. Majoritatea grupurilor armate din estul țării au semnat între 2008 și 2009 acorduri de pace care rămâne să fie implementate, însă există multe zone de instabilitate. Uh, există unele grupuri militare din Est care sunt integrate în armată, dar um, și un sentiment de incertitudine că acest proces va funcționa și mai sunt multe lucruri de făcut față de alte uh, grupuri armate, cum ar fi Lords Resistance Army sau LDLR și există în continuare foarte multe suferință și civilii suferă foarte mult din cauza atacurilor asupra lor, mai ales în provincia Coito. De asemenea, există încălcări ale dreptului internațional și drepturilor omului, există violențe, violuri, uh, crime, uh, atacuri sexuale, și de fapt aceste crime se, se răspândesc într-un mod alarmant în ciuda politicii de uh, toleranță zero stabilită de președintele Kabila în iulie. Există exploatarea nelegală a resurselor naturale. Asta e un lucru foarte important și o mare problemă pentru că trebuie să existe un control legitim al acestor resurse care să oferă o sursă necesară de venit statului și de asemenea trebuie să se pună capăt susținere economice pentru grupurile militare ilegale. Este foarte important să colaborăm cu acele organizații care uh, planifică alegerile locale. Există probleme de management, există lipsă de transparență, uh, încălcarea drepturilor politice ale cetățenilor, toate acestea sunt obstacole în fața unui proces de democratizare a țării. Avem și alte probleme foarte importante și ca rezultat Consiliul a luat o poziție dură în ce privește încălcarea legislației internaționale și drepturile omului în uh, provinciile Nord Kivu și Sud Kivu. Uh, recent, uh, Consiliul a condamnat o serie întreagă de acțiuni în concluzii de sale și a subliniat faptul că guvernul trebuie să se asigure că cei responsabili de aceste violențe sunt puși să plătească. De asemenea, Uniunea este angajată față de procesul de pace și stabilitate uh, pentru poporul Republicii Democrate Congo, Vorbim aici de nevoia de a reforma complet sectorul de securitate. Acest lucru este vital. Și toți actorii implicați în acest sector, chiar și autoritățile congoleze, trebuie să facă totul pentru a se asigura că reforma sectorului militar de securitate funcționează. De asemenea, trebuie să promovăm îmbunătățiri continue și practice uh, a legăturilor regionale prin uh, parteneriate economice și politice între țările din regiune. Stimați membri, pot să vă asigur că Consiliul și Uniunea Europeană sunt uh, ferme în ce privește angajamentul nostru față de Republica Democratică Congo și suntem foarte preocupați de viitorul acestei țări. Vom continua să avem un angajament pe termen lung față de această uh, țară și vom uh, spune foarte clar atunci când vor exista încălcări ale drepturilor omului și ale legii internaționale și uh, vrem să uh, felicităm Parlamentul pentru rolul său constructiv în acest efort. Aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Și acum voi da cuvântul domnului comisar Karel de Gucht. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, cu aproximativ un an în urmă, trupele CNDP conduse de Laurent Kunda erau principala preocupare a autorităților congoleze și a comunității internaționale. Au fost făcute toate eforturile pentru a evita cea mai rea situație. S-a încercat colaborarea cu guvernul congolez, cu CNDP și uh, pe termen scurt s-a reușit dezamorsarea unei situații violente cu un potențial destabilizator care se păstrează și în prezent. Se păstrează și în prezent pentru că există cauze care au fost abordate în mod superficial și cu o perspectivă politică pe termen scurt. Dat fiind că au existat doar soluții proaste, comunitatea internațională a ales-o pe cea mai puțin gravă nu e o critică, e doar uh, o constatare din partea noastră. Comunitatea internațională și Uniunea Europeană nu au putut să hotărască să trimită o forță de protecție. Există consolidări care au fost cerute de peste un an și de-abia acum încep să ajungă. Un grup de experți independenți ONU au emis un raport alături de cel al Human Rights Watch, care evalu- evaluează situația când fiind una foarte gravă și care nu mai poate fi trecută sub tăcere. E timpul ca aceste cauze să fie abordate, să fie uh, tratate și să se găsească soluții durabile. În acest sens, toată lumea trebuie să colaboreze, guvernul congolez și ruandez în primul rând. La fel și Națiunile Unite și restul uh, membrilor comunității internaționale și, sigur, Uniunea Europeană. Fără îndoială, apropierea politică și diplomatică între uh, Ruanda și Congo poate să fie benefic pentru stabilitatea în regiune și poate să permită la o coexistență pacifică și o cooperare profitabilă între cele două țări, dacă există voință de ambele părți. Cu toate acestea, ne confruntăm cu începutul unui drum care rămâne lung și plin de dificultăți. Problema FDLR este la, în centrul acestor probleme și există și o serie de situații conexe care complică foarte mult uh, cadrul internațional. Exploatarea ilegală de resurse naturale, lipsa protecției minorităților, impunitatea în anumite zone care nu au o formă oficială și lipsa de control în teritoriu sunt elemente care au dus la aceste probleme. Acordul dintre Rwanda și Congo a permis neutralizarea CNDP-ului și a revendicărilor de neacceptatele lui Kunda. Acordul cere înlocuirea acestuia cu, un, uh, cu o persoană mai maleabilă și mai dispusă la compromis. Altfel se încalcă toate prevederile internaționale și nici Ruanda, nici Congo uh, nu sunt uh, în poziție de a acorda acest lucru. Integrarea activă a CNDP-ului într-o armată ineficace a dus la problemele existente. Creșterea puterii autonome a lui Boscu și existența unui lanț de comandă paralel care implică plata irregulară, plata neregulată, ilegală a militarilor, au creat terenul fertil pentru aceste probleme. Lipsa de răspuns în fața revendicărilor minorităților din Ruanda reprezintă factori care pot crea probleme și mai grave decât cele cu care ne confruntam cu un an în urmă. Probleme pe care nici Ruanda și nici Congo uh, nu vor reuși să le mai țină sub control. Acesta fiind situația, putem spune că lucrurile nu s-au îmbunătățit. Există o criză umanitară în continuare, fără niciun semn că lucrurile se vor îmbunătăți, uh, cu atât mai mult în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, având în vedere atrocitățile sexuale uh, și toate crimele și exploatarea ilegală a resurselor naturale. E suficient să citim rapoartele în domeniu pe care tocmai le-am menționat pentru a înțelege dimensiunea enormă a acestei tragedii este clar că acțiunile care urmăresc uh, îmbunătățirea situației trebuie să fie puse în aplicare, dar nu cu orice preț. Trebuie să încercăm minimizarea riscurilor pe care le atrage după sine presiunea militară în rândul civililor, pentru care e mai bună de o mai bună planificare, de o recentrare a priorităților și uh, creșterea capacității militare de a proteja cetățenii. De asemenea, trebuie ca, trebuie ca condițiile în care se operează să fie clare și deloc ambigue. Plecarea monuc ar fi catastrofică, fiindcă lucrurile ar scăpa și mai tare de sub control. Este clar că trebuie să punem capăt uh, neînțelegerilor politice și economice de pe urma cărora uh, profită cei care încearcă să destabilizeze situația. Lupta FDLR nu este o luptă politică, ci o acțiune criminală împotriva populației congoleze. Aceasta este principala victimă și de aceea trebuie să fie tratați astfel cei care fac acest lucru în mod direct sau indirect. E, trebuie să fim mai fermi în fața oricărui gen de trafic. În același timp, dincolo de procesul de demobilizare, dezarmare și uh, reinserție, repatriere, uh, E nevoie de o mai mare, clar, viziune a autorităților din Rwanda și Congo față de cei care nu sunt neapărat uh, criminali periculoși. Acestea fiind spuse, o mare parte dintre probleme pot să-și găsească o soluție la RDS în Congo și mă gândesc sigur la sursa acestor conflicte. este o condiție sine qua non pentru ca eforturile de stabilizare și voința de a relansa activitatea economică în zonă să aibă succes. Rolul comunității internaționale va putea atunci să fie unul cu adevărat util. Între timp, trebuie să avem în vedere și normele ca și ca uh, lucrurile trebuie să înceapă cu reconstruirea statului și absența unui stat oficial este de fapt centrul tuturor problemelor. Există niște elemente cruciale, în primul rând consolidarea democrației. Mă gândesc desigur la alegerile locale, legislative și prezidențiale pentru 2011. Ele- alegerile sunt un element de democrație, dar să nu uităm necesitatea de a continua să susținem instituțiile și forțele politice într-o dimensiune dialectică cu opoziția, fără de care nu putem spune că avem un sistem politic cu adevărat deschis. Cel de-al doilea element este nevoia de a consolida buna guvernare. Congo nu poate să facă totul dintr-o dată, având în vedere amploarea problemelor, dar trebuie să existe o mare voință politică pentru a reuși. Parlamentul a menționat problema impunității. E un exemplu foarte bun, fiindcă este vorba de o chestiune de voință politică dar trebuie să existe o afirmare a statului de drept. Problema e că lucrurile nu pot fi abordate izolat. Statul de drept necesită și o reformă a sectorului securității și reale progrese în ceea ce privește guvernanța economică. Este nevoie de provocări pe termen lung, dar nu trebuie uh, Uh, să folosim acest lucru ca o scuză pentru a nu iniția acțiuni imediate. Mă gândesc la uh, încălcarea drepturilor omului și violențele sexuale care nu trebuie trecute sub uh, tăcere. Trebuie promovată politica toleranței zero din partea președintelui Kabila, dar aceste lucruri trebuie transpuse în fapte. Comisia, care face de fapt multe în acest domeniu, sprijin pentru justiție, ajutor pentru victime, își pune sprijinul la dispoziția Congoului. Este nevoie de o, de o colaborare foarte strânsă între CPI și Comisie consolidarea sistemului democratic, o bună guvernanță și voință politică. Iată elementele cheie pentru care vrem să ne construim uh, parteneriatul nostru între egal cu Congo. Mulțumesc foarte mult în numele grupurilor politice acum are cuvântul domnul Cacmare cu minut și jumătate prawie każdy Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domn, fiecare jurnalist care uh, scrie articole despre Africa se gândește la uh, Joseph Conrad, pentru că se concentrează asupra aspectelor negative. Încearcă să facă acest lucru, însă Congo ar putea să fie un stat cât se poate de obișnuit, dar toți cei care uh, relatează despre Africa vorbesc întâi despre aspectele negative. Există state obișnuite în Africa. Copiii merg la școală, sexul este asociat cu iubirea și nu neapărat cu violența și așa ceva există în Africa. Sunt convins de acest lucru. Însă întrebarea cheie legată de Congo este aceea uh, referitoare la modul în care este guvernată țara, calitatea guvernanței și străduințele, eforturile guvernanței și guvernului care trebuie accentuate. Școlile din Congo sunt goale, violența este cea care domină peste tot. Eu am fost uh, într-o comisie, într-o misiune de uh, observare a alegerilor în 2006 și mi-amintesc că atunci toată lumea a spus că alegerile au fost democratice. Însă, noi cred că am fost mult prea devreme optimiști. De ce au evoluat astfel lucrurile? De ce aceste alegeri din Congo nu au dus la o viață mai bună acolo? Cred că acestea sunt întrebări care se leagă în mod direct de bani, doamna ministru și domnul comisar uh, au făcut referire la acest lucru, la acest aspect, și anume utilizarea nelegală a materiei prime pentru achiziționarea de arme. Acest lucru accelerează evoluțiile de acest gen. De aceea, noi trebuie să încheiem aceste procese pentru a putea să procedăm în mod corespunzător. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Michael Cashman pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, declarații care mă asigură că nu putem să ne retragem, nu putem crea un uh, vid acolo. Un vid există deja acolo, este un vid de voință politică și de leadership politic care să rezolve problema conform obligațiilor internaționale, precum și conform uh, principiilor statului de drept. Dați-mi voi să vă spun care este realitatea. Conflictul care a început în 1998 a dus la 5 milioane de morți și în mod direct sau indirect 45.000 de de morți se produc în fiecare lună. Uh, există 1.460.000 de persoane refugiate intern, majoritatea care se confruntă cu violența uh, în fiecare zi. Și dați-mi voie să dau o voce celor care nu sunt auziți, celor care suferă de aceste violențe. Uh, milițiile au uh, comis violențe bazate pe gen în diferite forme, incluzând și sclavia sexuală, răpirile, prostituția forțată, violurile. Victimele congoleze ale violenței sexuale sunt femeile, bărbații și băieții, care de asemenea au fost victimele violurilor, uh, mutilărilor genitale și umilințelor sexuale. Rezoluție după rezoluție a fost adoptată însă a venit momentul ca noi, la nivel internațional, să cerem un sfârșit al acestor atrocități. Vă mulțumesc. Köszönöm, Cashman úr. Következő hozzászóló már két percben. Mulțumesc, domnule Doamnă președinte, Domnule comisar, dragi colegi, după cum știți, întotdeauna am fost foarte preocupat de ceea ce se întâmplă acolo. În ciuda promisiunilor pe care le-am văzut când se vorbea despre o apropiere între Ruanda și Condo, apropiere fără de care, sigur, n-am putea găsi o soluție. Deci trebuie să consolidăm această apropiere în ciuda acordurilor din 23 martie între Kinshasa și grupul rebel combolez. Uh, situația rămâne una preocupantă. În primul rând, timpul pe care, atâta timp cât FDER nu iese din joc, este imposibil să se ajungă la pace în estul Congoului. Din păcate, aceasta a fost situația victimelor uh, dată de presiunea prin care se încearcă um, izolarea extremiștilor de baza lor. În toate aceste lupte, populația civilă uh, este, de fapt, uh, cea care suferă cu adevărat. Însă aceste riscuri sunt previzibile și domnul comisar a spus, încă de la început, trebuie să consolidăm capacitățile MONUC, care și astăzi uh, sunt lipsite de resursele adecvate pentru a face față tuturor solicitărilor și organizarea pe teren nu este una fără reproș. Chiar dacă trebuie să cerem o mai bună coordonare și o prezență mai eficientă și mai numeroasă pe teren, este uh, riscant să uh, aducem critici la adresa misiunii ONU uh, și să o diabolizăm. Asta ar fi într-adevăr foarte grav. Un alt element are uh, legătură cu acțiunile FDER, contextul războiului nu poate să justifice acțiunile lor. Decizia luată de Națiunile Unite de a nu, le mai, uh, de a nu mai sprijini logistic unitățile congoleze care nu respectă drepturile omului este una foarte bună. Politica toleranței zero trebuie să fie apreciată și trebuie să fie și respectată, desigur, cum s-a spus aici. Carențele sistemului judiciar congolez creează un uh, sentiment de neputință general și, uh, într-adevăr, Comisia împreună cu statele membre trebuie să lucreze la îmbunătățirea sistemului judiciar. Uh, după cum a spus și domnul uh, comisar, ce trebuie construit în Congo este de fapt un adevărat stat de drept cu niște funcții oficiale care să existe și să funcționeze așa cum trebuie, ceea ce nu se întâmplă în prezent și de aceea ne confruntăm cu vidul legislativ. Mulțumim domnului Michel. Următorul, vontiral, următorul vorbitor este doamna Duron. Domnule comisar, doamnă președinte, situația pe care ați prezentat-o dumneavoastră este una îngrijorătoare și în ciuda prezenței de aproape 20 de mii de soldați MONU, populația civilă, în special femeile, sunt victime ale strategiei de război ale grupurilor armate și ale anumitor unitățile armate congolente care au trecut uh, la transformarea violului în armă de război dacă țineți minte, un grup de femei congoleze ne-a, amintit acest, ne-a amintit acest lucru și ne-a cerut să ne opunem acestor practici. Epuizarea surselor naturale exacerbează acest conflict. Sunt de acord cu faptul că este periculos să discredităm misiunea ONU în mod inutil și să punem toate responsabilitățile în cârca lor în ceea ce privește situația populației, care deja este epuizată de războaie și masacre. Nu mandatul misiunii ONU trebuie să fie pus sub semnul întrebării, nu trebuie să cerem să se retragă, ci să cerem să fie puse în practică directivele operaționale, astfel încât MONUC să nu poată să sprijine unități congoleze care numără în rândurile sale persoane care fac uh, niște gesturi reprobabile. Autoritățile congoleze au și ele o mare responsabilitate în lupta împotriva violențelor sexuale, crime care ar trebui să ajungă la nivelul TPI. Aceste autorități trebuie să se asigure la, că militarii sunt uh, controlați uh, în mod legal. Există și programul Lamani care reprezintă o posibilitate de a avea un dialog pacifist. Singurul lucru care poate duce la o situație pacif uh, pacifistă și durabilă. Îmi pare rău că nu s-a dorit constituirea unei forțe. Acest lucru ar putea fi posibil, dar cred că în continuare prezența uh, Uniunii Europene acolo este una esențială. Mulțumesc, probabil v-am spus că aveți doar un minut la dispoziție. Acum, doamna Lusing, de asemenea, un minut. În nicio altă țară din lume decât în Republica Democrată Congo au existat mai multe intervenții în uh, cadrul politicii de apărare europene. Întotdeauna se pune întrebarea a cui siguranță și a cui securitate o apărăm, cea a populației civile congoleze, cea a femeilor și copiilor, pentru că și uh, misiunea ONU nu a putut să prevină moartea a mii de oameni, chinuirea și torturarea acestora și faptul că alte sute de mii au fost expulzați. Au fost o serie de acte um, îngrozitoare la care au participat, uh, au participat și autoritățile congoleze. Însă, ce apărăm în Congo? Umanitatea? Sau, de fapt, asigurăm funcția unui regim care în anul 2003, deci în anul în perioada 2003-2006 a încheiat 61 de tratate cu uh, comunitatea uh, internațională, dar um, ONG-urile internaționale nu au considerat nici unul dintre aceste uh, acorduri și tratate uh, drept uh, bun. Ei au încheiat mai puține acorduri cu noi, cu vestul și această și odată cu escaladarea războiului, această tendință a fost înghețată. Mă întreb de ce cei care trag sforile pentru cea mai mare grupă uh, criminală din uh, estul Congoului se presupune a avea legături cu Germania. Vreau să fac, uh, vă atrag atenția asupra unei rezoluții care a fost înaintată de grupul GUE în acest sens. Mulțumesc, următorul volter, domnul Mölzer, pentru un minut și jumătate. <clears throat> Expulzarea a sute de mii de oameni, atâtea violențe și crime, acest lucru nu poate să reprezinte cel mai mare bilanț al intervenției celei mai mari ale organizației ONU nu s-au obținut multe lucruri în ultimii ani. Violențele sunt în continuare la fel de mari, sunt furate resursele și materia primă din uh, zonele bogate și oamenii mor în continuare. Uh, intervențiile noastre rămân fără niciun fel de rezultat. Uh, cei care au făcut până acum crime continuă cu aceleași atrocități. Două um, crime de război au fost aduse în fața tribunalului de la Haga de curând, s-au prezentat proiectele și uh, tot ceea ce s-a realizat. Um, s-a uh, înregistrat și un succes, însă doar un succes parțial. Um, FTLR-ul s-a implicat în continuare, însă nimeni nu a putut să oprească acest război civil, pentru că fronturile se mută dintr-un loc în altul în permanență. Misiunea ONU trebuie să și continue activitatea, nu trebuie să uh, renunțe pentru că li se reproșează atât de multe uh, lucruri. De asemenea, um, susținerea logistică a armatei prin, um, nu trebuie continuată în aceeași, uh, în aceeași măsură, pentru că Congo nu trebuie să devină un Vietnam avem nevoie de o uh, politică de siguranță și de intervenții în vederea uh, stabilirii păcii. Însă, trebuie să facem acest lucru pornind de aici și nu în Africa. Um, aceste intervenții de pace trebuie concentrate asupra regiunilor de criză din fața propriei uși, în Caucaz și în Balcan. De aceea, participarea Uniunii Europene ar trebui să fie modificată, chiar încheiată în ceea ce privește mandatul uh, ONU în Africa. Mulțumesc. Următorul vorbitor uh, va fi domnul Michel. Mulțumesc, domnule președinte că situația în Republica Democratică Congo este deplorabilă și că efectele uh, asupra populației sunt tragice, asta e un lucru știu de toată lumea. Există însă multe lucruri care trebuie repetate aici și în moțiunea noastră de rezoluție, în moțiunea comună de rezoluție. Trebuie să nu uităm că violențele în Congo, ca și în multe alte locuri similare, uh, sunt uh, cauzate de, adesea de lăcomie și sunt susținute de sărăcie lupta pe teritorii, din, pe grupuri etnice, resurse și așa mai departe, sunt toate rădăcinile aceluiași copac uh, otrăvit al uh, lăcomiei. Creșterea prosperității reduce dorința de a ucide sau de a fi ucis. Asta este provocarea noastră din punct de vedere al dezvoltării ca Parlament. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că orice prezență militară în această țară este implementată în ideea de a reduce suferința și uh, violențele Trebuie să fim împotriva impunității și nu să fim agenții a impunității. Dacă există dovezi că misiunii occidentale nu își respectă aceste standarde, atunci practicile lor trebuie realiza, reevaluate urgent. Istoria ne-a arătat că astfel de conflicte, cum este cel din Congo, uh, numai o soluție politică poate să fie speranța păcii. Dialogul și angajamentul sunt singura cale de urmat

îl susțin pe colegul care între timp a plecat și care ne-a spus că uh, ar trebui să abandonăm aceste lucruri și să ne concentrăm asupra vecinilor noștri. Ei bine, atunci când examinăm uh, situația, ne întrebăm într-adevăr ce rămâne de făcut, însă totuși mă gândesc la grupul acela de femei care ne-au vizitat, pe care le-a menționat doamna Duron și uh, având în vedere acest lucru, trebuie să ne găsim curajul să-i privim pe oamenii în ochi și să le spunem că nu vom abandona, că nu vom abandona, vom uh, adopta o rezoluție și cu asta vom considera că ne-am făcut uh, datoria. Mă gândesc la femeile acelea, la faptul că au fost abandonate de toți ceilalți alt și cred că e foarte dificil să avem o astfel de perspectivă rece. Există multe lucruri în bune în această soluție găsită și cred că ar trebui acum să trecem la acțiune. Adesea se, vorbească de, se vorbește de violențe sexuale și sunt termeni care nu descriu cu adevărat realitatea Nu e vorba de un simplu atac împotriva unei persoane, este un atac la adresa întregii comunități pentru a o distruge și cred că acum trebuie nu doar să acționăm, uh, nu doar să uh, oprim această impunitate,

de la situación trágica que vive. Colegii au vorbit deja despre situația tragică care există în uh, Republica Democrată Congo. Au vorbit despre milioane de oameni care au fost omorâți, care au căzut victime uh, violențelor, uh, violurilor și altor încălcări ale drepturilor omului. A existat o declarație a um, ONU, a S-a vorbit despre colaborare între toate părțile implicate, însă nu s-au spus atât de multe referitoare la necesitatea de a întrerupe acest flux de trafic ilegal cu uh, materie primă, diamante și aur. Aceste uh, produse sunt uh, curățate și sunt uh, introduse în statele noastre, în uh, Statele Unite și cred că Ashton ar trebui să se concentreze asupra acestei teme, pentru că odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și cu susținerea celor 27 de state membre s-ar putea realiza acest lucru. Este un uh, program complet care ar trebui coordonat în această direcție pentru a preveni că acești, uh, că acești criminali de război să continue pe această direcție. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru un minut jumate, doamna Ana Delvaux. Mulțumesc, domnule președinte o urgență adesea menționată de comunitatea internațională și de UE cu privire la Congo, cu privire la rapoartele alarmiste din nordul și sudul Chivului și cu violențele atacurilor împotriva civililor, mai ales împotriva femeilor, copiilor și bătrânilor. Iată o urgență care, din punctul meu de vedere, devine una uh, față de care trebuie să acționăm imediat pentru a proteja populația civilă. Mandatul uh, Monuc trebuie să fie prelungit, dar trebuie să se reevalueze și consolideze pentru a putea face față acestor violențe. Comunitatea internațională, ONG-urile și femeile congoleze au solicitat eforturi pentru a lupta împotriva utilizării acestei arme de război cu caracter sexual, care acum este generalizată și în zonele uh, care, în care situația este mai calmă Mă bucur că autoritățile congoleze uh, au declarat că doresc să pună capăt acestei impunități, dar politica toleranță zero trebuie să fie ambițioasă, să se referă la toți autorii acestor acte și să fie și una cu adevărat eficientă deschiderea primelor procese la nivelul Tribunalului Penal Internațional uh, împotriva acestor autori trebuie să includă toți responsabilii pentru că aceștia să poată fi judecați cât mai repede. Sigur, împreună cu uh, consolidarea structurilor de stat, uh, protecția drepturilor omului, deci și ale femeilor și ale copiilor. Trebuie apărată demnitatea și uh, inocența copiilor și uh, nu trebuie să aducem și indiferența noastră alături de toate celelalte crime. Mulțumesc. Acum trecem la în procedura lor spontane de cuvânt avem 8 vorbitori, avem 8 minute pe care le vom putea respecta dacă fiecare intervenient se va limita la un minut. Dacă da, atunci toată lumea va putea să ia cuvântul. Doamna Tifar, primul vorbitor. Euh, la situ, monsieur le président, la situation humanitaire... La... Domnule președinte, situația din Congo, mai ales în estul Chivului, este una catastrofală situația populației civile s-a degradat în mod constant, în ciuda intervențiilor noastre. Forțele armate au dus la multe masacre, încălcarea drepturilor omului. Violența sexuală este un fenomen răspândit care deja a intrat în cotidian în viața congolezilor. Există acte de violență produse împotriva lucrătorilor umanitar. Există 2.130.000 de oameni care au fost strămutați uh, și mai ales în zona Kivu, în partea de est. În prezent este clar că există peste 300 de mii de persoane vulnerabile care trebuie să beneficieze de ajutoare umanitare, de aceea un răspuns rapid este extrem de util. Mulțumesc, domnul Tarabela, un minut. Domnule comisar, dragi colegi, toți, eh, toată lumea cunoaște situația congolezilor, mai ales congolezii din Est, violuri, acte de barbarie, eh, ale căror victime sunt. Noi am eh, vizitat locațiile UNICEF, și am văzut cum stau lucrurile. Am să vă vorbesc de consecințele practice ale acestor acte asupra Congoului. Femei rănite, femei asasinate, care nu vor mai putea participa la dezvoltarea economică și copii care nu se vor mai naște niciodată. propagarea SIDEI, toate aceste lucruri duc la o imagine negativă a Congoului pe scena internațională. Deci un Congo care se scufundă în fiecare zi tot mai mult. Și lucrurile nu pot fi îmbunătățite decât dacă o ONU și guvernul congolez luptă împotriva acestor uh, violențe și se asigură că un adevărat stat de drept va fi instaurat în aceste state. Mulțumim, domnule Tarabella. Acum, doamna Riz, un minut. Ministru, comisar, voudrais... Domnule ministru, domnule președinte, vreau și eu să menționez tragedia victimelor uh, violențelor sexuale, mai ales în estul țării. Fenomenul nu este nou, e foarte complex, multidimensional. Suferințele fizice și psihologice ale victimelor sunt agravate de excluziunea socială, care este absolut tragică pentru ele. Politica de toleranță zero a președintelui Kabila Uh, dă niște rezultate destul de timide deocamdată și doar o strategie globală poate să combată acest uh, flagel. Știu, domnule comisar, că deja există multe proiecte și linii bugetare la comisie pentru aceste lucruri, dar având în vedere situația aceasta tulburătoare, nu credeți că ar trebui să ne punem întrebări cu privire la rezultatele acestei strategii? Femeile, domnule comisar, sunt principalul vector de pace și de reconstrucție într-o țară. Ele sunt viitorul Congoului și aș vrea să știu ce doriți să faceți sau ce intenționați să faceți mai bine și mai repede în acest sens. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Romeva Eroeda. Vreau să intervin și eu. Din păcate, actele constante de violență și încălcarea drepturilor omului trebuie să fie avute în vedere. Trebuie să oprim masacrele, crimele împotriva umanității, violurile împotriva femeilor și tinerelor fete din Est. De aceea mă alătur colegilor mei, cerând tuturor autorităților competente să intervină cât mai repede pentru a opri injustițiile și pentru a invita Consiliul de Securitate ONU să ia de urgență toate măsurile necesare pentru a împiedica continuarea acestei situații care se uh, perpetuează. De asemenea, cer toți actorilor să lupte împotriva impunității, impunității și să promoveze statul de drept, să oprească violarea femeilor și uh, înrolarea copiilor soldați. Mulțumesc! în noiembrie două mii nouă În noiembrie s-a ajuns la un schimb de opinii între uh, Ruanda și Congo, un mic dialog în care a avut loc. În al doilea rând, uh, președintele ruandez a fost uh, arestat. Amândouă au fost semne ale îmbunătățirii situației în Congoul de Est. Iar întrebarea mea către comisie, ce măsuri vă gândiți să luați și să implementați astfel încât să existe o apropiere suplimentară între Congo și Ruanda. Apoi, în ceea ce privește mandatul ONU, s-a discutat foarte mult despre uh, luarea tuturor măsurilor posibile, dar haideți să fim sinceri. Dacă este vorba despre o protecție a celor uh, abuzați, a copiilor și a femeilor din această țară, atunci un lucru trebuie să fie foarte clar. Dacă vorbim despre un mandat al ONU și noi, austriecii, suntem oarecum restrictivi în acest domeniu, atunci trebuie să facem acest lucru consecvent, trebuie să-i apărăm pe cei pentru pentru care am oferit mandatul. Obermeier. Mulțumesc, domnule Obermeier. Următorul vorbitor, domnul Simcali. Uh, Mulțumesc. Uh, este nefericit că înainte de Crăciun uh, petrecem ultimele două zile din sesiunea noastră plenară discutând despre violențele din întreaga lume, Afganistan, Cecenia, Congo. Însă asta e realitatea și în același timp uh, ne uitând de mesajul de pace și bunăvoință al sărbătorilor, să nu uităm ce a spus și domnul Mitchell. Trebuie să devenim sponsor ai păcii, susținători ai păcii și asta este ocazia pe care o va avea în altul reprezentant Lady Ashton de a transmite mesajul Uniunii Europene și de a acționa într-un mod în care nu se putea acționa până acum pentru a încerca să aline suferințele populației civile din aceste locuri îngrozitoare. Însă soluția pe termen lung nu va veni din îmbunătățire economică, ci din educație și trebuie să ne asigurăm că există un acces liber la educație în aceste țări, pentru că asta este realmente calea către pace pe termen lung. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule Kerry uh, și acum domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. În 1960, uh, Secretariatul Unit al Suediei a solicitat trupelor irlandeze um, să se implice. Noi și sarcina a fost una grozavă. Eu sunt uh, foarte îngrijorat de uh, rolul uh, Națiunilor Unite de acolo, pentru că sunt implicate uh, mai multe țări. Vorbim aici despre. Sorry, and they're actually doing it a service sunt de acord întru totul cu domnul Mitchell și anume că Uniunea Europeană trebuie să fie mai implicată, să se implice mai puternic, pentru că noi suntem Uniunea Europeană și trebuie să ne facem uh, jobul. Uh, trebuie să controlăm uh, trebuie să controlăm situația cât se poate de bine. Există foarte multe victime în această zonă, victime ale conflictelor tribale, victime ale um, faptului că suntem indiferenți la nivel internațional. Trebuie să salvăm aceste persoane. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Higgins. Următorul vorbitor va fi domnul Svensson. Pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este aproape imposibil să înțelegi statisticile oribile pe care le auzim, dar uh, mulți oameni consideră totuși că atunci când vorbim vorbim despre aceste abuzuri, să nu uităm că uh, aici am discutat despre putere militară și cred că cu toții înțelegem că trebuie să combatem sărăcia și corupția dacă vrem să facem progres în ce privește îmbunătățirea situației într-o țară în care populația astăzi a suferit atât de mult. Uh, vorbim despre Afganistan de teroare din Afganistan, vorbim despre talibani, și foarte uh, corect. Însă aici avem un alt popor care suferă din cauza uh, unor circunstanțe absolut oribile și aș vrea să subliniez aici că avem organizații de voluntari care pot face o diferență pentru a susține, dar adesea acest lucru este atât de complex. Mulțumesc. Mulțumesc. Procedura intervențiilor uh, spontane se încheie și acum dau cuvântul doamnei Marstrom la sfârșitul acestei dezbateri. Așa cum am auzit din această dezbatere, există o serie de motive pentru a continua să ne angajăm în continuare. Așa cum s-a mai spus și până acum, Uniunea Europeană este cât se poate de angajată pentru a asigura stabilitatea și dezvoltarea pe termen lung în uh, zona aceasta. Și Comisia ne-a dat semnale cât se poate de clare și un raport clar uh, referitor la um, eforturile care se fac în această zonă. Comisia și Consiliul uh, încercă să contribuie cât mai puternic în această regiune și această contribuție este una mare, astfel încercăm să facem diferența. trebuie să obținem stabilitate pentru că condițiile de viață ale celor care trăiesc acolo trebuie îmbunătățite, trebuie să apărăm drepturile omului și trebuie să uh, combatem corupția pentru a stabiliza societatea și a crea un stat de drept eficient. Ceea ce am auzit despre violența sexuală, despre toate aceste atrocități care se întâmplă aici, rapoartele um, le prezintă ca atare și lucrurile sunt inacceptabile. Lucrurile nu trebuie permise să se desfășoare la această dimensiune. Noi trebuie să intervenim, iar autoritățile congoleze trebuie să se asigure că uh, nu se vor mai desfășura asemenea atrocități și că politica de toleranță zero este aplicată referitor la aceste fapte. În ceea ce privește Consiliul, mandatul este pe și misiunile pe care le-am uh, văzut în anul 2009 au încercat să atenueze aceste violențe. S-au trimis uh, două uh, echipe multidisciplinare către Congo și acestea au fost specializate pe combaterea um, și abordarea crimelor care au loc aici, atenuarea violenței, mai ales în, Chi- în nordul și sudul Kivu. S-au făcut recrutări pentru aceste misiuni și se fac în continuare. Însă este doar o picătură într-un ocean, pentru că trebuie să ne străduim în continuare, mai avem multe de făcut, însă avem personal specializat pe teren pentru a sprijini, sprijini implementarea de măsuri uh, corespunzătoare pentru combaterea violenței, mai ales dacă este vorba despre o violență perpetuată de către soldați. Aș vrea să uh, în câteva minute va trebui să trecem la uh, timpul acordat întrebărilor pentru Consiliu. Aș vrea să spun că este ultima mea dezbatere în calitate de reprezentant al Consiliului și aș vrea să vă mulțumesc pentru activitatea prestată. Mă bucur că am petrecut atâtea momente plăcute împreună. Vă mulțumesc tuturor! Și noi dorim să vă mulțumim în numele deputaților europeni. Ne-a făcut o mare plăcere să lucrăm cu dumneavoastră. Următorul vorbitor în numele Comisiei este domnul de Gurt. Domnule președinte, întâi de toate aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor care au intervenit în această discuție. N-am să mă refer la declarația mea inițială, dar vreau să mă axez pe trei aspecte principale. În primul rând, Comisia Europeană face foarte multe lucruri în ceea, în ceea privește ajutorul umanitar și programele pentru reinstituirea statului de drept în Congo. Vorbim despre peste 100 de milioane uh, care au fost trimise în faza inițială. Problema însă este în cele din urmă care este eficiența acestor fonduri dacă nu ai un uh, omolog uh, adecvat la nivelul scenei politice din regiune. În al doilea rând, aș vrea să spun câteva cuvinte cu privire la mandatul misiunii Națiunilor Unite, MONUC. Pentru că, deși Monuc poate să fie criticat și trebuie să fie criticat pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, cred că ar fi cea mai mare greșeală să cerem ca uh, misiunea să fie retrasă din Congo. Acesta ar fi cel mai grav lucru care s-ar putea întâmpla. Și dați-mi voie să vă citesc, citesc câteva fraze din mandatul acestei misiuni adoptat în uh, Consiliul de Securitate la începutul anului trecut. Se spune acolo, Consiliul a hotărât ca Manuc începând cu de la data adoptării acestei rezoluții, să aibă mandat în această ordine a priorităților, să lucreze în strânsă colaborare cu guvernul Congo pentru a Întâi de toate, asigura protecția cetățenilor, a personalului umanitar și a personalului și facilităților ONU. Să asigură protecția civililor, inclusiv a personalului din domeniul asistenței umanitare și să contracareze orice fel de violență din partea părților implicate în conflict. Un alt aliniat important este cel de la litera G, unde se vorbește despre operațiile coordona- operațiunile coordonate, care în coordonare cu armata și cu brigăzile integrate din partea de est a Republicii Democrate Congo, trebuie să sprijine operațiunile conduse și derulate împreună cu aceste brigăzi pentru a asigura promovarea asistenței umanitare și așa mai departe. Deci mandatul este unul foarte clar. Ce trebuie să vorbim este, sunt normele pe baza cărora se face implicarea și MONUC trebuie să își um, analizeze propriile norme de implicare și ei trebuie să hotărască cum să uh, efectueze aceste lucruri. Se aduc foarte multe critici, după cum știți, uh, și la adresa Tribunalului Penal Internațional. Și uh, întrebarea se pune poți să ai justiție penală internațională pe de o parte și pe de altă parte să ai o gestionare politică adecvată a unei crize? Și într-adevăr aceasta este o întrebare foarte interesantă și în Congo putem găsi un răspuns la această întrebare. Uh, am permis rebelilor să ia conducerea. Există un mandat împotriva lui Bosco și ați văzut ce s-a întâmplat. Nu există uh, masă gratuită, este un concept de nemai auzit. Deci nu poți să ai uh, și o gestionare politică și o justiție internațională penală. Și după cum ați auzit aici, prioritate trebuie acordată implementării normelor legate de justiția, dreptul penal internațional. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Au fost primite șase moțiuni. La finele deschiderii, la finele acestei discuții, discuția s-a încheiat și votul va avea loc mâine.